Serbia. Îi dau cuvântul doamnei de la Consiliu. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, raportul de progres privind Serbia și dezbaterea aferentă. Stimați colegi, spune doamna președintă, stimați colegi, vă rog, vorbește președinta Consiliului. În ce privește Serbia, aș dori să subliniez câteva elemente care există și în rezoluția noastră. Concluziile din decembrie 2014, Consiliul a salutat începerea negocierilor uh, cu Serbia la 1 ianuarie 2013 și uh, procesul continuu de examinare. Odată cu începerea negocierilor de aderare, Serbia a trecut uh, la o altă etapă pe calea către Uniunea Europeană. În această privință, Consiliul salută nivelul înalt de angajament demonstrat până acum de către guvernul sârb. Un angajament puternic uh, care este extrem de important pentru orice proces de negociere de aderare la Uniunea Europeană, pentru că aderarea presupune un proces de reformă pretențios. Și reforma economică și socială uh, arată foarte clar eforturile făcute până acum. În concordanță cu noua abordare, au fost stabilite la capitolul privind statul de drept niște standarde care cuprind și planuri de acțiune cuprinzătoare. Consiliul a observat că aceste capitole erau abordate la începutul negocierilor de aderare. Statul de drept este o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Capitolele acestea sunt evident în esența procesului de aderare pentru că au un efect transversal asupra tuturor sectoarelor care intră sub uh, negocierile de aderare. Iată de ce progresele la aceste capitole trebuie să fie făcute în paralel cu progresele generale ale negocierilor. De asemenea, am salutat și progresele făcute în anii din trecut, mai ales în ceea ce privește reforma administrației publice, reforma sistemului juridic și lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Serbia a participat uh, la cooperarea forțelor polițienești din regiune, ceea ce dus la efecte bune în lupta împotriva crimei organizate. Consiliul încurajează Serbia să-și intensifice procesul de reformă, să continue eforturile puternice pentru a asigura independența justiției și pentru a avea realizări în lupta împotriva corupției și a crimei organizate promovarea, aplicarea și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv protecția persoanelor celor mai vulnerabile, a grupurilor celor mai vulnerabile, mai ales populația Roma, uh, trebuie să fie asigurată. Legislația privind protecția minorităților trebuie să fie aplicată așa cum trebuie, iar tratamentul aplicat minorităților nu trebuie să fie discriminatoriu. Trebuie acordată multă atenție abordării discriminării în ceea ce privește identitatea sexuală sau orientarea sexuală. Există îngrijorări privind deteriorarea condițiilor pentru exercitarea libertății de exprimare. Vom continua să accentuăm importanța promovării și protejării unui mediu care susține libera exprimare și libertatea presei. Stimați eurodeputați. Mediul de afaceri și climatul de investiții trebuie să fie și ele îmbunătățite în continuare. Trebuie de asemenea acordată atenție aplicării reformei administrației publice și aplicării reformelor economice și structurale pentru a reveni la durabilitatea fiscală și pentru a susține creșterea și ocuparea forței de muncă. Din acest punct de vedere, Consiliul salută abordarea Comisiei care se concentrează pe întărirea guvernanței economice și a competitivității. Trebuie să susțină eforturile pentru a îndeplini criteriile de la Copenhaga. Un element esențial al procesului de integrare europeană a Serbiei este cooperarea regională și o bună cooperare în, cu vecinii. Din acest punct de vedere, Consiliul salută uh, angajarea constructivă pentru dezvoltarea uh, acestei uh, cooperări regionale, participând la diverse inițiative. Procesul de cooperare sud-est european și Consiliul Euro Regional de Cooperare și, de asemenea, întărirea relațiilor bilaterale cu alte țări din Balcanii de Vest. Mai mult decât atât, Serbia trebuie să aibă o implicare constructivă, activă în procesul, în relațiile cu Kosovo. S-au făcut progrese clare din acest punct de vedere. Salut reluarea dialogului la nivel înalt pe 9 februarie și finalizarea acordului privind justiția și sistemul de justiție din Kosovo. Progresele privind normalizarea relațiilor cu Priștina și aplicarea acordului de la Bruxelles prin intermediul dialogului la nivel înalt uh, sunt elemente legate direct de următoarele discuții, negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană a Serbiei. Consiliul va monitoriza implicarea continuă a Serbiei în acest proces, inclusiv aplicarea de bună credință a tuturor acordurilor încheiate până acum. Astfel încât uh, Serbia și Kosovo să-și poată continua calea europeană și în același timp să evite ideea blocării reciproce. Progresele în acest sens trebuie făcute în paralel cu progresele negocierilor în general. Doamnelor și domnilor deputați, Consiliul a făcut de asemenea apel la Serbia să se alinieze la politica comună europeană externă și de securitate. În asemenea vremuri ca cele pe care le trăim, țările care doresc să adere la Uniunea Europeană trebuie să arate un angajament față de valorile comune europene. Și nu în ultimul rând, Serbia de asemenea trebuie să continue să coopereze efectiv cu EURLEX și să contribuie la punerea uh, în aplicare și executarea mandatului EULEX fără niciun fel de obstacole. Consiliul așteaptă următoarea reuniune uh, cu Consiliul de Negociere și deschiderea altor capitole nego negociere cu Serbia. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și dau cuvântul acum domnului comisar Han. Thank you, Mrs. President. Uh, relatrice. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată Doamnă președinte a Consiliului, stimați deputați, în primul rând vreau să-l felicit pe David McAllister pentru rezoluția sa privind raportul de progres al Serbiei pe 2014. E vorba de o evaluare foarte echilibrată și cuprinzătoare a drumului Serbiei pe calea europeană. Raportul de progres pe 2014. Sunt de acord cu faptul că trebuie ca Serbia să primească un semnal pozitiv de la Uniunea Europeană și aștept cu nerăbdare deschiderea primelor capitole. Negocierile cu Serbia trebuie să demareze. Această țară a făcut multe și a făcut progrese și pe calea normalizării relațiilor cu Kosovo. Este de altfel un element cheie pentru stabilizarea situației în regiune. Procesul de screening ar trebui încheiat până la sfârșitul lunii, este în curs. Serbia a dat dovadă de un angajament extraordinar și de foarte mult profesionalism pe tot parcursul acestui proces. Mm. Rapoartele de screening vor continua de-a lungul acestui an. Iar acum Serbia trebuie să dea rezultate în domeniile cheie, inclusiv statul de drept și normalizarea relațiilor cu Kosovo, care trebuie să fie abordate la începutul procesului de negociere, în conformitate cu cadrul de negociere. Reluarea dialogului la nivel înalt, acum o lună, după o pauză de aproape un an, este crucială. Acordul referitor la justiție și la sistemul juridic din Kosovo a fost finalizat. Este o evoluție binevenită. Grupurile de lucru lucrează la implementarea de ambele părți și așteptăm ca ele să dea rezultate și în continuare. După ce vom constata un progres suficient, vom putea trece mai departe la capitolul 25. Sper că acest lucru să se petreacă în viitorul apropiat. Se fac foarte multe și în legătură cu tot ce ține de statul de drept și aștept cu nerăbdare adoptarea de uh, planuri de acțiune durabile și uh, solide. Sper că acest lucru să contribuie la deschiderea capitolelor 23 și 24 înainte de sfârșitul anului. De asemenea, guvernul sârb trebuie să se asigure că progresul nu este periclitat uh, pentru că se percepe că guvernul ar interveni în uh, acțiunile ombudsmanului sau că ar stăvili libertatea de exprimare. Libertatea presei este un drept fundamental și este cheie pentru uh, progresul pe calea Uniunii Europene. Acesta este un mesaj pe care îl transmit constant, constant interlocutorilor mei sârbi și mai ales premierului Vucic cu care țin legătura în mod regulat. În același timp, trebuie să fim atenți să nu adăugăm uh, cerințe care nu sunt prevăzute de achiul comunitar sau de, uh, de achiul UE, mă scuzați, sau de cadrul de negociere. Și în acest context este important ca disputele bilaterale să nu împiedice procesul de aderare în uh, mod global. Comisia susține Serbia pe calea sa europeană și apreciez că Parlamentul European se află de partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la lista de vorbitori. Începe domnul David McAllister, două minute. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, ca și raportor pentru Serbia, mă bucur să prezint această rezoluție privitoare la raportul de progres 2014 și îl întâmpin aici pe domnul Azimovic, ministru Uh, însărcinat cu afaceri externe din guvernul Serbiei, prezent aici în această seară. Mai multe mesaje. În primul rând, Serbia se află pe drumul aderării la Uniunea Europeană. 2014 a fost un an foarte important pentru această țară. Au început oficial uh, negocierile pe 21 ianuarie. Prim-ministrul Bucic și guvernul său au arătat, uh, au dat dovadă de dorința de a uh, negocia, au registrat reforme și progrese economice și sociale și asta e demn de respectat și de sprijinit. Recent, Parlamentul de um, Sârb a adoptat o serie de rapoarte importante legate de privatizare, corupție, faliment, um, de cei care dau alarme în întreprinderi, etc. Foarte bine, însă legislația nu este încă pe deplin implementată în aceste domenii și asta este și cheia succesului. Apoi, în uh, procesul de negocieri, este foarte important să abordăm statul de drept, guvernanța economică, reforma administrației publice, alinierea la politica externă a UE și normalizarea relațiilor cu Kosovo. Mm, cât, va dura, cât vor dura negocierile va depinde de modul în care Serbia se va menține pe drumul reformelor. Sunt convins că aceste progrese pot să aibă loc. Cred că trenul de la Belgrad se apropie de Bruxelles și trebuie să încurajăm Serbia să se mențină pe această șină. În sfârșit, mulțumesc raportorilor din umbră pentru o cooperare foarte fructuoasă, scopul nostru fiind acela de a veni cu un raport realist, o rezoluție realistă, echilibrată și uh, constructivă. Sper că am reușit asta. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum următoarea vorbitoare, doamna Fayon, două minute și jumătate. Hvala za besedo, spoštovani kolegice in kolegi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați colegi, domnule comisar. Sunt foarte mulțumită de fiecare dată când văd un document care are un mesaj pozitiv și care inspiră optimism și mulțumesc uh, raportorului, domnului McAllister David și Uh, felicit Serbia pentru progresele făcute. Salut pașii făcuți și sunt optimistă în continuare. În același timp, mă preocupă în momentul în care văd tendința de presiune pe care am văzut-o în ultimul timp și care se referă la probleme care nu trec dincolo de relațiile bilaterale cu vecinii Serbiei sunt convinsă că apelul lansat Serbiei pentru a-și revedea legea privind crimele de război nu face parte din acest raport și nici nu trebuie să facă. Jurisdicția universală în domeniul crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și genocidul conform jurisprudenței internaționale este acceptată în Uniunea Europeană. Comisia este de același aviz Uh, de aceeași opinie și legislația respectivă este mai eficientă la nivel european și internațional și permite judecarea celor care ar evita să fie judecați uh, uh, să răspundă pentru faptele lor dacă nu ar exista această legislație internațională. Vreau să votăm împotriva amendamentului numărul 3. Vreau să vă aduc aminte elementele recente. Am discutat aici rezoluția uh, care era motivată în același fel și care nu a fost eficientă. Și atunci am spus că trebuie să nu folosim această scenă pentru a marca niște puncte naționale. Serbia are o răspundere foarte mare în regiunea Balcanilor Occidentali și și-a asumat această răspundere uh, de a avea cele mai bune relații în zonă. Și trebuie de asemenea să subliniem importanța acordului de principiu privind normalizarea relațiilor cu Kosovo. Fac de asemenea apel la negocieri cât mai curând ehm, mă voi duce la Belgrad foarte curând și vreau să subliniez normalizarea relațiilor cu Kosovo, statul de drept și media liberă. Mulțumesc, ehm, doamna Dumbazi gospođo predsjednice gospođo fajon iz vašeg izlaganja proizlazi uh, un cartonaș albastru. Din uh, prezentarea dumneavoastră, doamnă Fajon, se pare că nu sunteți conștientă de uh, ce a făcut Serbia în ceea ce privește jurisdicția internațională. Se referă și la cetățenii dumneavoastră. Mă mir că aveți în continuare aceeași atitudine pentru că dacă cineva e arestat uh, și uh, judecat uh, conform cu această legislație, ce se va întâmpla? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru această întrebare. Mă așteptam la ea. Vorbim de legea privind crimele de război din Serbia și am spus foarte clar condițiile de negociere care se referă la capitolele 23 și 24, adică modificarea legii din Serbia ar fi un precedent foarte periculos. Trebuie să spun că judecătorii tot ceea ce se referă la jurisdicția universală nu poate să fie exclusiv. Mulțumesc că uh, Uh, un minut, domnul Jambatski. Уважаема госпожо председател, уважаеми Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule McAllister, raportul dumneavoastră este foarte echilibrat și reflectă în mod obiectiv evoluțiile din Serbia fără îndoială, s-au făcut progrese, există deschidere către dialog și mai sunt și însă și probleme, nu doar probleme interne, cum este libertatea media și libertatea de exprimare sau situația sistemului judiciar. Mai există și problema relațiilor bilaterale cu statele vecine. Deci rămân probleme deschise și cu Croația. Unele legi care au fost adoptate nu sunt, de fapt, puse în aplicare. De exemplu, obligația de a uh, oferi uh, educație în limba bulgară. Domnule comisar Han, această problemă trebuie menționată și Serbia trebuie să, le rezol să rezolve aceste probleme dacă vrea să continue pe calea europeană. Mulțumesc, domnul Weigel, un minut. Mulțumesc. În numele grupului ALDE sprijinim această rezoluție. Considerăm că domnul este dă dovadă de mult spirit constructiv, de multă răbdare și a pus în evidență o serie de argumente convingătoare pentru a judeca favorabil progresele Serbiei. Aceste progrese sunt cât se poate de uh, clare, ne bucurăm că există reforme, că reformele merg, sunt eficiente și că Serbia are în continuare perspective europene din ce în ce mai tangibile. Rezoluția subliniază o serie de domenii încă trebuie să se mai facă eforturi, justiție, lupta împotriva corupției, stabilizarea legislației uh, în domeniul economic, siguranța sau certitudinea juridică, uh, respectarea minorităților, inclusiv a minorităților sexuale, libertatea de expresie și a mass media. Serbia este o țară importantă, este un factor important de stabilitate în regiune și se va dovedi acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Ramsdorf. Dziękuję paní předsedající. Ja bym chciał... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să subliniez faptul că Serbia este o economie centrală în Balcan și fără stabilizarea ei nu se pot stabiliza celelalte țări. Vreau să subliniez faptul că această țară va avea nevoie de o asistență macrofinanciară, deoarece are cel mai mare număr de refugiați pe teritoriul său sunt, uh, au avut loc inundații care au inundat mine, deci Serbia trebuie să importe cărbune. Trebuie să ajutăm Serbia să-și construiască capacități în domeniul energetic cu resurse regenerabile. S-au făcut sigur progrese în domeniul centralelor hidroelectrice, dar cred că mai există rezerve care pot fi folosite și care ar putea să fie perspective și pentru țările vecine. Vreau să subliniez că trebuie să apreciem progresele făcute de Serbia în domeniul reformei sistemului judiciar, în lupta împotriva corupției. Există rezerve în continuare care au fost aduse în discuție aici Cred că este o țară care merită atenția noastră și este important să ajutăm această țară să folosească potențialul pe care îl are pentru toată zona respectivă. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Șoltes, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc domnului McAllister pentru raportul excelent referitor la progresul Serbiei și mai ales să-i mulțumesc pentru cooperarea excelentă și pentru deschiderea pe care a arătat-o față de toate posibilitățile de compromis. Cred că acest document este unul bun și îl susțin. Trebuie să spun că Serbia a făcut foarte mulți pași importanți și în trecut a început reforme foarte serioase și se văd pur și simplu eforturile Serbiei, inclusiv în domeniul juridic. Se încearcă să se obțină în acest domeniu o mai mare independență, pentru că acest lucru e foarte important și pentru statul de drept. Corupția e foarte importantă în Serbia, sigur, dar uh, procedurile au fost uh, discutate, însă vor mai dura cu siguranță. Am convingerea că Serbia va continua să își pună în aplicare reformele și că va face tot posibilul ca să aibă o transparență cât mai mare. Sunt mai ales uh, satisfăcut să văd că munca comisiei a fost uh, eficace și transparentă, pentru că este extrem de important să avem un control eficace al utilizării fondurilor publice. Și, de asemenea, am uh, văzut și în raportul uh, Curții de Conturi că aceste eforturi sunt reale. Cu toate acestea, Ă, numărul șomerilor este încă mare, avem, ă, sunt în această țară probleme legate de libertatea presei, de fapt, acest subiect a fost desmenționat și primesc și eu foarte multe mail-uri legate de acest lucru. Însă sunt subiecte care vor fi rezolvate ulterior. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Carver un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. imperialismul Uniunii Europene către Serbia a făcut-o să-și piardă mințile. Cererea ca Serbia să se alinieze politicii, politicii UE externe, mai ales în contextul dezastrului cu Rusia, este una dintre cererile din raport. Pe de altă parte, Serbia este legată de Rusia prin ortodoxie și prin alte valori istorice și dacă într-adevăr aveți un simț oarecare al, uh, realului, trebuie să respectați această dorință a Serbiei uh, de a colabora cu Rusia și nu să stârniți conflicte. Să lăsăm această țară să fie într-adevăr un mediator important între Uniunea Europeană și Rusia într-un moment crucial pentru securitatea în Europa de Est. Vă mulțumesc foarte mult.

Mulțumesc. Ce vreau să spun? Apreciem foarte mult faptul că situația este deosebit de delicată când vine vorba de relația dintre UE și Rusia în acest moment. Este o ocazie extraordinară de a folosi uh, Serbia ca un fel de arbitru și cred că dacă doriți să vină Serbia în Uniunea Europeană, de fapt asta dă apă la moră Rusiei, care va deveni încă și mai agresivă. Mulțumesc, doamna Morvai, un minut. Mulțumesc. Raportul acesta pentru mine este credibil doar că ar exista o listă de articole care să includă drepturile individuale și drepturile colective pe care Serbia ar trebui să le asigure pentru toate minoritățile etnice istorice, de exemplu cele, cei 300 de mii de maghiari din Voivodina. Și ar trebui să stipulăm faptul că Serbia nu poate intra în Uniunea Europeană fără aceste drepturi, adică ă, trebuie să stipulăm faptul că Serbia trebuie să asigure autodeterminarea uh, Uh, regiunea, autonomia uh, regională folosind modelul Tirolului pentru că trebuie să urmăm valorile și modelele uh, regionale, folosirea limbilor în totalitate și în procesul de privatizare, nu știu dacă știe Comisia, au fost eliminate programele de radio în limba maghiară pentru că s-au privatizat acele posturi de radio. Vă rog să faceți ceva în acest sens. Trebuie să nu existe niciun fel de discriminare și un tratament egal pentru maghiarii din Voivodina. Am o listă de cereri pe care o să o dau Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Domnul în un minut. Știu că ați ridicat aici cartănașul albastru, dar sunteți pe uh, lista vorbitorilor, deci uh, vor avea cartonaș albastru cei care nu sunt vorbitori. Domnul Cucan. Serbia a făcut uh, progrese în ce privește integrarea și cred că avem de-a face cu un raport bun, echilibrat. Uh, al domnului McAllister. Este important să existe un angajament în acest proces la cel mai înalt nivel politic și sper că uh, aceasta va fi în continuare consolidat prin uh, munca și prin pozițiile guvernului. Într-adevăr, este bine să se deschidă anumite capitole de negociere. Este important ca Serbia să continue pe drumul reformelor. Am văzut că uh, Um, reformele au început destul de greu, economice, sociale și continuăm că și, uh, sperăm că și reformele judiciare vor fi efectuate. Este important ca anumite instituții să fie independente, cum ar fi ombudsmanul, avocatul poporului, dar să se rezolve și problemele legate de abuzurile de putere. Serbia trebuie să continue dialogul cu Kosovo iar elitele politice în acest proces uh, trebuie să fie în continuare angajate. Asta este esențial pentru stabilitatea în regiune. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, um, domnul Frunzulicar, un minut. România este un stat vecin cu Serbia și aș putea spune chiar că avem o lungă relație de prietenie cu această țară și susținem perspectiva europeană a Uniunii Europene nu doar pentru Serbia, ci toate, pentru toate fostele republici iugoslave, inclusiv uh, Alba, pentru Albania și pentru Republica Moldova. Dar cred că trebuie să fim conștienți de faptul că Serbia mai are multe de făcut. E nevoie de multe ameliorări în ceea ce privește drepturile minorităților, libertatea presei, lipsa de transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, reprezentarea egală a bărbaților și a femeilor, corupția. Cred că în negocierile noastre cu toate statele candidate trebuie să nu, ne, să nu uităm de valorile europene și de obiectivele noastre. Obiectivul de a ajunge la stabilitate în regiune este foarte important, dar nu putem uh, să renunțăm la sprijinul pentru de valorile democratice, libertăți și democrație în Balcani. Eu susțin acest proces al extinderii europene în Europa de Sud-Est. Dar în același timp, cred că trebuie să avem o poziție politică clară. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Urmează acum pentru un minut domnul Ujașdovski. Pani przewodnicząca, bardzo dziękuję. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc raportorului pentru un raport foarte onest, uh, dar și un raport optimist. Sigur, Serbia a făcut uh, progrese în sensul integrării europene și eu văd asta ca o chestiune a atitudinii noastre față de solidaritatea europeană. Când Slovenia s-a, a, a intrat în Uniunea Europeană, m-am bucurat la fel și când a intrat Croația. Deci trebuie să deschidem ușa și pentru Serbia. Consider că e o chestiune de solidaritate europeană și Uniunea trebuie să vorbească cu o singură voce pe această temă. Trebuie să fac uh, o referire la ce spunea uh, colegul britanic din partidul domnului Farage. Nu există o zonă tampon între Rusia și Europa dacă nu deschidem ușa pentru Serbia, dacă nu vorbim cu bunăvoință, vor intra în zona de influență a Rusiei. Și, din păcate, domn, partidul domnului Faraj a vorbit iar cu vocea Moscovei și noi ar trebui să vorbim cu vocea Uniunii Europene și a solidarității. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, un minut, domnul Iacoveci. Pozdravljam čvrstu odluku vlade Republike Srbije Mulțumesc foarte mult. Serbia este foarte perseverentă, își dorește să se integreze în Uniunea Europeană, asta contribuie la stabilitatea în Balcani. Rolul Serbiei este de necontestat în această regiune a Balcanilor și ultimele evoluții din această zonă, mai ales uh, relația între Albania și Serbia, reprezintă semnale foarte pozitive. Și dacă Serbia o va ține tot așa, va trebui să ni se alăture cât mai curând posibil ca membru al Uniunii Europene. De asemenea, vreau să spun și eu nevoia de reforme în această țară care se află în programul de lucru al guvernului și, de asemenea, să mai fac o sugestie, să nu uităm uh, potențialul energetic mare al uh, acestei țări și să includem această țară și în planurile lui Juncker, pentru că avem eh, resurse energetice în Serbia care pot fi folosite și la noi în Europeană. Mulțumesc, domnul Plenković un minut. Mulțumesc mult, doamna vicepreședinte. Poștovani colega McAllister. Domnule comisar Han, domnule McAllister, Mulțumesc foarte mult pentru raportul pozitiv referitor la Serbia. Cred că este un stimulant foarte bun pentru ca guvernul sârb să continue pe calea spre Uniunea Europeană. Mă bucur că în raport se menționează drepturile minorităților și respectarea acordurilor încheiate și, de asemenea, chestiunea uh, persoanelor dispărute. În discuțiile de astăzi, doamna Fayon a menționat jurisdicția universală și legea Serbiei pe această temă, amestecând chestiunea jurisdicției universale cu um, jurisdicția hibridă, selectivă, teritorial, care, din câte știu eu, nu are niciun precedent în alte state. De aceea fac apel la domnul Han și la comisie să contribuie la rezolvarea acestei probleme. Este o problemă care creează insecuritate juridică pentru, inclusiv pentru cetățeni europeni, cetățenii din Croația și din alte state UE. Trebuie ca Serbia să-și reformeze realmente sistemul juridic pe calea spre Uniunea Europeană. Mulțumesc, sunt două cartonașe albastre, am să accept doar unul, pentru că nu avem foarte mult timp. Acceptați un cartonaș albastru de la doamna Șuița? Gospodine Plenković, Domnule Plenković, Ați uh, vorbit despre legea jurisdicției universale din Serbia. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Aș vrea să vă dau ocazia să ne explicați. Ați spus că există o neînțelegere în Parlament și că există o neînțelegere și a doamnei Faion. Deci vă rog să ne explicați dumneavoastră care e diferența ca să înțeleagă colegii exact ce, ceea ce solicităm. Noi nu încercăm în niciun caz să oprim Serbia, noi dorim să-i ajutăm, dar vrem să fie clarificată această problemă. Mulțumesc foarte mult! În ultimele două luni cât am discutat acest raport, sper că nu am contribuit la creșterea confuziei, ci la clarificarea acestei confuzii. Cred că mulți colegi înțeleg acum despre ce este vorba. Jurisdicția universală există ca instituție în foarte multe coduri penale ale statelor membre și aceasta nu are nicio legătură cu această uh, lex specialis adoptată în uh, contextul uh, judecării crimelor de război din Serbia. Noi nu suntem împotriva, noi nu suntem pentru impunitate, mă scuzați, dar noi dorim să evităm tot ce înseamnă insecuritate juridică pentru cetățenii UE, inclusiv pentru cetățenii croați. Nu poate fi tolerat așa ceva. Mulțumesc, vă amintesc că aveți 30 de secunde și pentru întrebare și pentru răspuns și că la cartonașa albastru se pun întrebări, nu se fac declarații. Continuăm cu lista vorbitorilor. Domnul Sani, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte sunt uh, de acord cu cele spuse de domnul Plenkovici. În măsura în care uh, este un raport pozitiv care aduce în discuție toate domeniile în care guvernul sârb a făcut multe progrese, dar și pe cele uh, pe care le așteptăm de la Serbia. Vreau să vă atrag atenția asupra două lucruri. Țările candidate trebuie, înainte de aderare, să se alinieze la politica noastră externă și de securitate comună. Așteptăm ca Serbia uh, să aplice sancțiuni împotriva Rusiei ca și celelalte țări. Ungaria este o țară vecină

trebuie să spunem că statele trebuie să aleagă între o democrație liberă și uh, un regim totalitar. Există diferențe între un sistem ca cel al Uniunii Europene bazat pe democrație și pe statul de drept și valori democratice și alt sistem care distruge uh, ordinea existentă în Europa după război. Nu cred că e posibil să alegi în același timp mai multe sisteme și mai multe căi. Serbia trebuie să aleagă iar decizia Serbiei de a nu susține sancțiunile UE la adresa Rusiei e mai mult decât o alegere, este o declarație. Statele ă, care se consideră în pragul UE trebuie să susțină valorile democratice ale UE mai mult decât alte state și ce guvernului sârb să aleagă, pentru că nu se poate ă, și așa și așa. Domnul Kovacev. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acum un an, Serbia a început negocierile. Acum un an, s-a arătat gata să meargă pe calea integrării europene. Iar acum rămâne să vedem dacă acest lucru se vede în acțiuni concrete. Serbia ar trebui să-și alinieze politica externă la cea europeană și nu ar trebui să cadă pradă presiunilor din partea țărilor terțe. Trebuie să ajutăm Serbia. Serbia are un cadru solid în domeniul drepturilor minorităților dar aplicarea nu este întotdeauna uh, neprejudiciată. Minoritatea bulgară are în continuare probleme. Nu uh, beneficiază de învățământ în limba maternă. Sunt foarte multe pretexte de ce nu se traduc manualele în limba bulgară. Fac apel la Serbia, așa cum spune raporta, raportul, să înceapă reconcilierea cu propria istorie, să deschidă dosarele serviciilor secrete și să uh, pună uh, arhivele la dispoziția fostelor republici din Iugoslavia. E vorba de regiuni de graniță în care sunt foarte multe grupuri minoritare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sprijinim, bineînțeles, intrarea Serbiei în Europeană și vrem să-l felicităm pe domnul uh, Mecalistar pentru raportul său foarte bun. Această țară, poporul sârb, uh, trebuie să fie mai bine sprijiniți, ajutați de Uniunea Europeană, mai ales când vine vorba de construirea instituțiilor democratice, când vine vorba de reforme și Serbia își dorește să facă acest lucru. Mai mult decât atât, avem și două avantaje. În primul rând, un factor de stabilizare în Balcani și apoi un alt aspect pozitiv, uh, o posibilitate ca Serbia să devină o putere agricolă și industrială în regiune sau să redevină. Ce privește relația cu uh, Rusia, nu trebuie să uităm nici, uh, de fapt, și ce se întâmplă cu Turcia. Avem și alți actori pe scena internațională și nu trebuie să ne gândim neapărat uh, la cine este ortodox, la cine este musulman. Uh, nu. Ce este important este să vedem este rolul de punte pe care le poate avea această țară cu alți parteneri în ceea ce privește Kosovo trebuie să înțelegem că în acest domeniu uh, avem uh, și o moștenire culturală și istorică uh, mare în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Domnul Deli, mulțumesc, s-au spus multe despre acest raport, s-a spus că este echilibrat, așa este și sunt foarte recunoscător domnului McAllister pentru tot ce a făcut. Vorbim despre etapele pozitive parcurse de guvernul sârb, dar și de uh, cererile și pretențiile pe care le avem încă de la ei. E bine să încurajăm această țară pe calea către familia națiunilor europene. Se fac mari presiuni asupra Serbiei și noi am dorit să-i ajutăm de aici, de la Parlamentul European. Ungaria este o țară vecină cu Serbia și are interese uh, foarte strânse în uh, aderarea la UE a Serbiei. Relațiile noastre bilaterale s-au ameliorat foarte mult în acești ani, pe lângă toate progresele făcute de Serbia. Și sigur că pe noi ne interesează să promovăm interesele minorității etnice maghiare din Serbia și pentru asta trebuie ameliorate drepturile minorităților de acolo. Este important și pentru mine personal pentru că eu vin din Voivodina și știu că este foarte important acest lucru. Mulțumesc! Dragi colegi, mai mult de cinci persoane s-au înscris la cuvânt. Nu am să mai accept cartonașa albastră. Doamna Morva, i-ați luat deja cuvântul. Am să dau cuvântul la câte o persoană din fiecare grup și încep cu domnul Bogovici un minut. Tudi sam zelo pozdravljam poročilo gospoda Mekele. Mulțumesc foarte mult. Uh, salut raportul domnului McAllister. Cred că este foarte echilibrat, foarte bun și ne îndreptățește să fim optimiști și arată că Serbia s-a angajat pe drumul cel bun. Vin din Slovenia. Slovenia a fost prima, primul stat provenit din fosta Iugoslavie care a aderat la Uniunea Europeană și sunt conștient de eforturile cerute guvernului sârb pe această cale. Este vorba de reforme care erau tabu acum nu multă vreme. De asemenea, trebuie luptat împotriva corupției, împotriva crimei organizate, trebuie făcută o mulțime de lucruri. Iar Serbia are nevoie de solidaritatea europeană pentru a pune în aplicare toate condițiile care să-i permită să adere la Uniunea Europeană. Următorul vorbitor, domnul Caputo, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, Serbia a demonstrat că este angajată pe calea aderării la Uniunea Europeană, trebuie să facă într-adevăr reforme economice, sociale, pentru a face într-adevăr aceste schimbări, pentru a se apropia și mai mult de Uniunea Europeană. Negocierile dau roade, asta este foarte clar. Mă gândesc la uh, Uh, progresele uh, în ce privește normalizarea relației cu Kosovo și la abordarea mai constructivă pe care uh, o are Serbia față de alte țări vecine, ceea ce înseamnă progrese și mai mari în cooperarea regională și, în general, în cooperarea cu Uniunea Europeană. Serbia este foarte importantă în Balcani, iar Uniunea Europeană trebuie să continue această, consideră această țară ca un partener strategic. Este important, deci, ca Serbia să-și alinieze linia politică externă cu cea a UE. Uh, alinierea celor două părți este importantă pentru integrarea Serbiei în Uniunea Europeană și doresc ca guvernul Serbiei să fie curajos și îndrăzneț pentru a progresa. Mulțumesc. Speaker for one minute, Mr. Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Negocierile continuă între Serbia și Uniunea Europeană, dar cred că ar fi trebuit ca poporul sârb să aibă dreptul să decidă să fie consultat prin referendum în ceea ce privește includerea lor în Uniunea Europeană. Sigur că Grecia susține Serbia pe calea sa europeană și din 2010 a încheiat mai multe acorduri pentru a consolida acest proces de aderare. Statele membre acum um, au uh, blocat momentan uh, deschiderea de noi capitole, sperăm să se rezolve această problemă rapid și sperăm ca Serbia să facă progrese în combaterea crimei organizate și a corupției și de asemenea sperăm ca pe plan politic Serbia să-și îndeplinească uh, misiunile. Serbia a făcut foarte multe până acum uh, și s-au văzut progresele. Mulțumesc!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 Mulțumesc. Am cerut uh, să iau cuvântul acum pentru că uh, am vorbit, s-a vorbit despre jurisdicția universală și ați fost criticat uh, despre, în legătură cu ce ați spus, dar am încercat să aflu mai multe și am aflat că legea pe care doriți dumneavoastră să o aboliți prin acel amendament uh, era gata în 2003 Uh, și Comisia și comunitatea internațională au acceptat-o. Și a fost cazul domnului Bel Belko Maric, care s-a judecat sub acea lege, înainte ca el să fie condamnat. Procurorul uh, croat a oferit asistență uh, în acel caz, în baza acelei legi. Deci nu înțeleg de ce vreți acum să aboliți acea lege, pentru că, din câte am înțeles eu, se vorbește despre jurisdicție universală și nu de altceva. Aveți doar un minut la Catch the Eye, mulțumesc foarte mult. Domnule Plenkovici, ați ridicat un cartonaș albastru. Vreți să răspundeți la ce a spus doamna Lunacek? 30 de secunde, vă rog. Dragă doamnă Lunacek, văd că ați fost informată parțial despre acest subiect și vă sugerez să discutăm uh, în 3-4 ochi mai mult decât cele 20 de secunde care mi au mai rămas, vreau să vă spun că faptul că legea a fost adoptată în 2003 nu înseamnă că a fost uh, implementată, nu a fost implementată decât în 2010. Și apropo, Croația a adoptat o lege care face ca în 2011 toate actele legislative adoptate în baza acelei legi să fie nule și neavenite în 2011. Deci știți ceva, dar nu știți tot, deci uh, sperăm să, sper să discutăm. Bun, continuăm acum cu domnul Castello. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În ce privește Serbia, în sfârșit uh, am ajuns la o procedură, a început o procedură lungă spre aderarea europenii. Mulțumesc domnului McAllister pentru raport. Sunt de acord uh, cu comentariile făcute. Este un raport uh, echilibrat, deschis și cred că domnul McAllister va fi de acord. Au fost însă omise anumite aspecte. 10.000 de familii nu știu ce s-a întâmplat cu unii membri ai lor care au dispărut și este important ca prin cooperarea cu statele vecine să se continue să se afle acest lucru. Serbia a preluat președinția OSCE, care este un moment foarte bun în timp pentru a avea un rol important în dialogul cu Rusia, mai ales datorită legăturilor istorice. Să sperăm că se poate ajunge la un compromis politic pe cale diplomatică pentru ca războiul să se termine. Și acum dau cuvântul domnului comisar Han. Mulțumesc, doamnă președinte, domnul secretar de stat, uh, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă, care arată cât de importantă este pentru Uniunea Europeană uh, politica de extindere, dar și cât de importantă este continuarea reformelor uh, în țările de aderare Am ceea ce privește crimele de război uh, și competențele respective, subiectul este foarte delicat, într-adevăr, iar Serbia trebuie să se orienteze spre viitor într-un spirit de cooperare și reconciliere. Subliniez acum uh, importanța um, gestionării imparțiale acestor crime de război conform statelor internaționale care să profite negocierilor cu Serbia. Asta se vede și în eh, recomandările de screening, eh, capitolul 23, capitolul judiciar, drepturi fundamentale, nevoia de tratament uh, imparțial și echitabil în ce privește crimele de război și proporționalitatea pedepselor, precum și protecția victimelor. Aceste lucruri trebuie să fie într-adevăr abordate în cadrul planului judiciar de reforme necesar pentru capitolul 23. Comisia pregătește într-adevăr acest plan de acțiuni și dorește să revizuiască măsurile respective luate de către Serbia și să le analizeze în acest cadru. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru această discuție foarte interesantă și mulțumiri domnului McAllister din nou și colegilor săi pentru un raport foarte echilibrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar hahn dau cuvântul doamnei kalnia lukaevica de la consiliu. doamnelor și domnilor domnule comisar în concluzie vreau uh, să îmi exprim mulțumirea pentru activitatea excelentă și angajamentul raportorului parlamentului european pe tema serbiei domnul david mcallister A fost o dezbatere utilă, fructuoasă. Sperăm că Serbia are acum o cale deschisă, clară, în procesul de aderare. De asemenea, primele capitole nu au fost încă deschise, iar uh, Serbia arată angajament uh, și disponibilitate pentru a face progrese rapide. Consiliul este de acord cu ideea că primele capitole ar trebui să fie deschise curând în acest proces pornim de la negocierile și cadrul de negocieri și principiile respective unde se spune că realizarea negocierilor uh, va fi ghidată de progresele Serbiei pe calea negocierii în uh, cadrul convergenței economice și sociale. Progresele în materie de statul de drept și de normalizare a relațiilor cu Kosovo sunt extrem de importante în această etapă a negocierilor. În această privință, domnilor și domnilor, salutăm uh, dialogul la nivel uh, înalt care a fost reluat pe 9 februarie și încurajăm ambele părți să folosească uh, acest, acest nou început pentru a ajunge la un acord pe chestiunile încă nerezolvate. O să acordăm multă atenție monitorizării progreselor pe toate chestiunile specifice care sunt uh, subliniate în concluziile noastre și în poziția comună. Înainte de a face următorii pași în procesul de negociere. Salut uh, angajamentul Parlamentului European și hotărârea Parlamentului European de a încuraja Serbia să facă următoarele reforme. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și încă o dată îi mulțumesc raportorului pentru pregătirea acestui raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, doamnă ministru, mulțumim uh, vorbitorilor și domnului McAllister care a înțeles foarte bine uh, cum trebuie făcut acest raport. Există o moțiune de rezoluție de la Comisia pentru Afaceri Externe, de închidem dezbaterea și vom vota mâine. Iar